rog să vorbiți la microfon. Nu m-a deranjat faptul că uh, cineva mi-a spus să tac din gură. Așa s-a întâmplat cu un coleg uh, UKIP care tocmai ne-a ținut o lecție despre democrație. Însă, doamnelor și domnilor, dacă mă numiți fascist, uh, atunci săriți calul. Îmi pare rău uh, să spun că nu îi cunosc pe toți cei uh, pe uh, toți colegii pe nume, dar aș vrea să știu cine este la numărul 214, pentru că eu și alții am fost numiți de această persoană fasciști. Ms. Vagin? Ms. Vagin, you have the floor. Eh, Doamna Veghe, aveți cuvântul. Îmi cer scuze pentru această insultă adresată dumneavoastră. Și nouă ni s-a spus uh, fasciști și am uh, fost jigniți uh, de multe ori înainte. Ni s-a spus că comportamentul nostru a fost șocant, că e o rușine. Poate și asta este o insultă. Doamnă președinte, aș dori să spun că în baza regulii 191 se poate suspenda ședința la cererea unui uh, grup politic, iar atunci, în cazul în care există de solicitare, votul trebuie să aibă loc imediat. Nu se poate suspenda ședința pentru jumătate de oră după care să se voteze. Noi nu doream neapărat să suspendăm uh, ședința, pentru că discuția se purta în legătură cu un subiect important, precum uh, situația din Burundi. Burundi este o chestiune foarte importantă, însă ideea de principiu este, și aici vă rog să mă ascultați, spune vorbitoarea, vorbim despre un aspect atât de important încât este important uh, să invocăm regulă, uh, um, regulile, chiar dacă o facem într-un mod uh, nu totdeauna adecvat. Doamna președinte, mulțumesc, stimată eurodeputată. Aș dori să-i informez pe membrii că exact asta s-a întâmplat. Este vorba de regula 191. Mai există vreo intervenție ca punct de procedură? <clears throat> Signora Presidente, mi Îmi cer scuze, doamnă președinte. Nici colegii mei și nici eu însă nu intenționăm să trecem cu vederea faptul că am fost numiți fascisti. E o insultă pe care nu o acceptăm. O insultă gravă, o încălcare a regulii 11, pentru că se încalcă principiul liberei exprimări. Nu poți să spui că cineva este fascist aici, mai ales când ai avut bunici care au luptat ca partizani sau au fost ținuți în lagărele fasciste. Mulțumesc foarte mult pentru declarația dumneavoastră. Am să vă rog să aveți puțină răbdare. Chestiunea este deosebit de importantă. I-aș ruga pe toți colegii să dea dovadă de răbdare, să se asculte unii pe ceilalți și să mă asculte. Voi încerca să vă spun ce s-a întâmplat în ședință. În ceea ce privește aplicarea regulii 191. Stimatul coleg are o chestiune de procedură, vă rog. Dacă e procedură, vă rog. Stimată doamnă președintă, am o întrebare și este o chestiune de procedură la care țin foarte mult. Doamna Aiuto și-a adus copilul în sală. Președintele Schulz nu mi-a dat voie să-mi aduc eu copilul în vârstă de 8 luni. De ce mie nu mi s-a dat voie și dânsă îi se permite? mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. Aș sugera să continuăm ședința. Regula 191. În baza regulii 191, grupul FDD a solicitat ca ședința să fie suspendată. Vă păstrați solicitarea, grupul FDD? Rămâne solicitarea dumneavoastră? Dacă da, o votăm. Mă întorc spre cei care au solicitat suspendarea ședinței. Domnule Wolf, doreați să interveniți? Mă auziți, doamnă președinte? Nu știu dacă funcționează microfonul. Mă lăsați să vorbesc sau nu? Vreți să să auziți ce am de spus? Pot să stau în picioare până mă asigur că mă auziți. Mi s-a pus o întrebare, vă răspund. În conformitate cu regula 191, aveți dreptate, am făcut o solicitare când sala era goală. Sper că toată lumea care era la un păhărel l-a lăsat și a trebuit să vină repede că li s-a dat telefon. Vreți să vorbiți în numele meu? Pot să mă, mă opresc dacă mă întrerupeți. Stimate coleg, vă rog să continuați. Vă rog să vă continuați intervenția. Doamnă președinte, v-am citat regula în termen foarte clar și de dragul clarității și pentru restul colegilor pot să vă spun că acolo se spune că ședința poate fi suspendată sau închisă în timpul unei dezbateri. Eram în timpul unei dezbateri. Dacă Parlamentul decide acest lucru la propunerea președintelui sau la solicitarea unui grup politic. Am făcut o solicitare în numele unui grup politic. Această propunere trebuie să fie pusă la vot imediat. Noi am cerut să se voteze imediat. Votul a fost amânat, suspendat 30 de minute. Ca o consecință, grupul nostru acum se va retrage și se va gândi în următoarele ore dar considerăm oportun să revenim și să prezentăm încă o dată această moțiune. Avem în vedere implicațiile juridice, o să vedem dacă s-au încălcat regulile. Țin să vă anunț, stimați colegi, că s-ar putea să ne întoarcem cândva în jurul orei 9, probabil, o să mergem să ne consultăm cu experții juridici, să vedem exact cum se aplică regulile de funcționare ale Parlamentului. Retragem această solicitare deocamdată până la ora 9 în această seară, în jurul orei 9. Mulțumim foarte mult, domnule Wolf, ca să nu fie vreo neînțelegere. Am suspendat ședința, am întrerupt-o din cauza haosului de atunci, mult mai mult decât acum. Mi-am utilizat uh, atribuțiile, prerogativele ce îmi reveneau și am suspendat ședința. Stimată doamnă, articol 22. Vă rog să nu mai folosiți telefoanele. Ascultați ce se discută, pentru că altfel pierdeți șirul iarăși. Cine dorește să continue dezbaterea, votează da. Cine vrea suspendarea dezbaterii, votează nu. Votul este deschis. Mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el. Oricine poate să facă o greșeală, am făcut și eu o greșeală. Invoc circondițiile existente și vă cer iertare. Nu am explicat ce înseamnă da și ce înseamnă nu suficient de clar. Vorbim de suspendarea plenarei. Se votează, de fapt, invers, contrar indicației mele anterioare. Dar am închipui că o să vă placă, domnule, Și că o să zâmbiți. Însă când faci o greșeală, e onorabil să recunoști acea greșeală. Așa că vă mulțumesc. Szavazást lezárom. Votul este închis. Mint látják képviselőtársaim, a vita folytatódik, és hogy ne legyen több lehetőségük arra, hogy... Dezbaterea continuă, după cum se vede. În ceea ce privește ora 9 și revenirea cu aceeași propunere încă o dată, nu o să vă mai dau posibilitatea unui alt vot pe aceeași chestiune. Punct. Și acum urmează doamna Valenciano, 3 minute. Nu? Punct de procedură? Nu? Doamna Valenciano,